Am un scurt anunț de făcut. Very short announcement. I will change to my... Un anunț foarte scurt. Dacă îmi permiteți, voi vorbi în limba maternă. Conferința președinților și-a adaptat uh, în mod unanim uh, alegerea cu privire la premiul Saharov. Este premiul cel mai prestigios pe care îl uh, acordăm. A fost acordat unui număr de cinci reprezentanți ai primăverii arabe și permiteți-mi să le citesc numele. Postum. Mohamed Bazizi din Tunisia. Asma Mahfouz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 Doamnelor și domnilor, acesta reprezintă expresia susținerii noastre vis-a-vis -vis de ceea ce se petrece în vecinătatea noastră apropiată. Este de asemenea expresia luptei noastre pentru valorile fundamentale și o expresie a solidarității noastre cu lumea arabă și admirației noastre și recunoașterii noastre pentru cei care au schimbat situația în vecinătatea noastră apropiată. Mulțumesc! Madame Wallis.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 să vă informez cu privire la inundațiile care au avut loc în Liguria și Toscană. Șapte victime, șase sunt încă date dispărute, sute de oameni nu mai au uh, un adăpost, uh, străzi și poduri au fost distruse. Doream doar să vă informez pentru ca Parlamentul să facă pașii necesari pentru a acorda susținerea acestor uh, zone afectate. Mulțumesc că am luat la cunoștință acest lucru și trecem acum la voturi. Primul vot este pe marginea raportului doamnei Iotova cu un singur vot pentru un